În numele PPE, domnul Silvestri, să aveți cuvântul. Domnule președinte, la populație. Domnule președinte, inundațiile au uh, creat uh, dezastre în uh, țările europene. Del paese per le autorità è stata la peggiore alluvione degli ultimi anni e in due giorni è caduta una quantità di pioggia. Inundațiile au fost cele mai uh, rele din, în sensul că au uh, căzut în două zile ploi cât pentru o lună. Armata a trebuit chemată pentru a controla situația. La fel, în vestul Franței, uh, din cauza inundațiilor, o serie întreagă de șosele n-au mai putut fi folosite și, bineînțeles, uh, recoltele nu au mai putut fi adunate. În regiunea Veneto au existat două victime și de asemenea în Friulia și în Campania și în alte regiuni au fost uh, câte o victimă, respectiv trei victime. Oamenii au fost scoși din mol, alt, mai sunt persoane date dispărute uh, în alunecările de teren cauzate de inundații. Avem nevoie de uh, fonduri pentru a susține cei peste 4500 de oameni care au fost evacuați. Uh, terenuri agricole au fost uh, distruse și de asemenea s-au pierdut foarte multe animale. Mii de voluntari au apărut pentru a-i ajuta pe oameni în primele stadii ale inundațiilor și ar trebui să-i aplaudăm și să-i felicităm pe acești oameni. Acum înțelegem că aceste dezastre au efecte pe termen lung, pentru că coloana vertebrală a producției europene este compusă din astfel de mici unități, din mici ferme și mici producători și mulți dintre ei, mii dintre ei, și-au pierdut animalele, tractoarele. Aceste mici ferme și așa aveau mari probleme din cauza crizei economice și acum sunt destinate falimentului. În timp, aceste uh, Uh, inundații vor duce la o sărăcie și mai mare a acestor zone, o creștere a șomajului și dispariția fermelor. Europa trebuie să ofere susținere țărilor afectate, trebuie folosit Fondul European de Solidaritate și trebuie să uh, scăpăm de unele cerințe foarte stricte în utilizarea acestui fond pentru a putea să-i ajutăm pe concetățenii noștri care suferă consecințele acestor uh, dezastre naturale și trebuie să arătăm că Uniunea Europeană poate să-i susțină. Mulțumesc. Domnul Estrela de la, doamna Estrela de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele grupului socialist Aș dori să exprim solidaritatea cu toate aceste regiuni care au fost lovite de dezastre naturale și aș dori să transmit condolențe către familiile victimelor în aceste în 2010 uh, am avut multe probleme din cauza catastrofelor naturale care au avut uh, loc în uh, Madeira, în regiunea autonomă Madeira și acolo condițiile de vreme extremă au uh, lovit de asemenea și Belgia, Spania, țările de jos și au dus la pagube uriașe. În Europa Centrală Inundațiile pe timpul verii sunt din ce în ce mai dese și au uh, probleme. În uh, Cehia, Bulgaria, uh, Regatul Unit, mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească caminele și multe fabrici au fost nevoite să-și închidă porțile. În Europa de Sud, în fiecare an, sute de mii de hectare de pădure sunt distruse de incendii având în vedere faptul că această vreme extremă înrăutățește situația. Am văzut nenumărate uh, dezastre naturale care au avut consecințe economice puternice. Trebuie să acționăm și să ne asigurăm că avem o gestionare mai bună a riscurilor pe viitor. Avem un sistem de coordonare și alertă uh, al ONU și trebuie să fim cu ochii pe ceea ce se întâmplă pe sistemele de coastă, să protejăm aceste sisteme de coastă și, sistemele, și ecosistemele pentru că asta ar putea ajuta. Trebuie să consolidăm de asemenea mecanismele de protecție civilă și trebuie să simplificăm uh, mecanismele de reacție, iar aplicarea regulilor noastre trebuie să fie mai flexibilă, mai puțin stringentă. Domnule președinte, ați vorbit despre Fondul de Solidaritate European și nu înțelegem de ce Consiliul uh, a blocat acum noul regulament pentru uh, Fondul de Solidaritate care a fost aprobat de Parlamentul European și vă reamintesc că Parlamentul European a aprobat recent și o propunere pentru crearea unui observator european astfel încât să putem vedea care sunt efectele secetei deci un centru de secetă european. Trebuie să avem oameni care să se priceapă și care să poată acționa. Președintele, mulțumesc doamna Estrela, Din partea liberalilor și democraților, domnul Dirk Sturks. Dank u wel, voorzitter. Uh, ons medeleven gaat natuurlijk in de eerste plaats naar de slachtoffers. In Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, am vrea să ne exprimăm condoleanțele pentru victimele care au căzut, uh, victima catastrofelor naturale. Multe persoane au avut de suferit pierderi financiare uriașe acasă la ei sau în ceea ce privește afacerile lor. Iar în ultimele săptămâni, în ultimii <laughs> ani, multe state membre s-au confruntat cu probleme în ceea ce privește inundațiile. Și am o întrebare către Comisia Europeană în acest context Pornind de la evaluările care au loc, cred că ar fi util ca experții să vină din mai multe state membre, să provină din diferite regiuni, iar aceste persoane ar trebui să poată să ofere o evaluare referitor la ceea ce se întâmplă, astfel încât să avem o imagine clară a consecințelor, pentru că eu cred că este un fenomen foarte complex, dar dacă avem o imagine clară a întregii situații, atunci putem lua măsurile adecvate. În zonele eh, de fluvii, este foarte important să discutăm despre măsuri mai bune de prevenire, astfel încât inundațiile să nu mai aibă loc, pentru că va continua să plouă în continuare, să plouă mult și trebuie să determinăm care sunt cauzele. Și, de asemenea, dacă apar situații de urgență, noi trebuie să avem un răspuns coordonat mai bun. De aceea doresc să solicit Comisiei să facă aceste lucruri, să aducă la un loc experți care să facă o evaluare coordonată doamna vicepreședinte Isabel Durand din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să prezint în numele verzilor condolențe tuturor familiilor, tuturor persoanelor afectate de aceste inundații dramatice, tuturor celor care și-au pierdut pe cineva drag sau au pierdut o parte din averea lor. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor pompierilor, salvatorilor și voluntarilor care au fost foarte activi în aceste ultime săptămâni în toate regiunile afectate în lunile următoare va trebui să ajutăm de urgență victimele, să le indemnizăm, dar de asemenea să găsim și o politică coerentă și inovatoare care să atace cauza problemei și propun aici și propun și comisiei trei tipuri de măsuri. În primul rând, proiecte de renovare și construcție care să impermeabilizeze, să crească gradul de impermeabilitate a solului, pentru că de fiecare dată când se construiește un centru comercial sau un cartier de locuințe, el trebuie făcut în așa fel încât să nu se impermeabilizeze și mai mult solul și aceste dispoziții uh, nu sunt valabile decât în zonele inundabile. În al doilea rând, politicile agricole intensivile, modulatoare, vulnerabilizează solul la uh, condițiile meteo, deci trebuie revăzute toate măsurile de agro, agri-mediu în acest domeniu. Și în al treilea rând, problema alertelor Uh, pentru ca toate localitățile să poată să se pregătească pentru astfel de dezastre când ele se produc. Mi se pare că uneori informarea și uh, mobilizarea uh, lăsau de dorit, deci e nevoie de măsuri de coordonare mai activă pentru a afla toată lumea alertele meteo. Cred că Uniunea Europeană, în ansamblu acestor politici de prevenire și politici active în toate domeniile, ar trebui să fie dublate de măsuri utile pentru ca în câteva luni, când fără îndoială vremea se va manifesta din nou la nivel paroxistic, să nu mai fim din nou în situația de a oferi condolențe uh, familiilor și uh, uh, persoanelor. Cred că putem face acest lucru prin toate politicile noastre. Președintele, mulțumesc, doamnă. Doamna Julie Gerling de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Și grupul meu vrea să transmită condolanțe sincere familiilor victimelor. Eu am o experiență foarte personală în acest sens, pentru că au avut loc inundații și în propria mea regiune, ceea ce m-a făcut să ajung în contact cu Parlamentul European și asta m-a inspirat chiar să devin deputat uh, european. Deci, mobilizarea Fondului de Solidaritate a fost un eveniment foarte important pentru mine și am avut uh, și în, la începutul acestei săptămâni inundații în regiunea mea. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus domnul Sterks, dar cred că pot să repet deja acest lucru. Cred că este important să avem sisteme de avertizare timpurie, dar știm cu toții cât de repede se schimbă condițiile meteo și nu știu dacă este suficient de util să investim foarte mulți bani în uh, sisteme de uh, avertizare timpurie. Important este ce facem când primim avertizarea. Și cred, așa cum a spus și domnul Sterks, că putem să învățăm foarte multe și să aflăm foarte multe prin realizarea unei coordonări în care să învățăm unii de la alții și în regiunea din care provin eu, aceasta a fost uh, ajutată puternic în urma inundației, în urma legăturilor pe care le aveau cu regiunile austriece care erau foarte experimentate cu inundațiile la zone de mare altitudine, experiență pe care noi nu aveam. Și a, cred că ar fi extrem de util ca Comisia să stabilească aceste legături regionale astfel încât să putem învăța unii de la alții. Președintele, mulțumesc. Din partea Stângii Unite, domnul președinte uh, Lotal Bische. Mulțumesc, domnule președinte. În numele GUE Angel aș dori să transmit și eu condoleanțe victimelor uh, catastrofelor naturale. Cred că suntem cu toții de acord în această privință, toți care provin toate grupurile parlamentare și uh, Mă alătur tuturor celor care s-au spus până aici, pentru că sunt lucruri pe care nu este nevoie să le mai repet, însă pe care le susțin întru totul. Doresc însă să mai subliniez câteva aspecte și anume, pagubele pe termen lung. Haideți să nu uităm că anumite consecințe ale catastrofelor naturale sunt mai îndelungate decât am putea prevedea noi în prezent. De aceea mi se pare important ca fondul de solidaritate și măsurile pe care le luăm să fie axate pe asemenea consecințe pe termen lung. Iar ultimul, ultima idee pe care doresc să o exprim, noi putem să discutăm oricât aici, însă cea mai importantă chestiune este să oferim susținere astfel încât autoajutorarea la locul tragediei să se organizeze cât mai bine, pentru că ei de la fața locului văd totul mai bine decât noi de aici, de la Parlament. Bicio. Mulțumesc. Acum doamna Marea Bizotto, din Grație. Mulțumesc foarte mult. Și eu aș vrea să-mi exprim solidaritatea cu toți cetățenii care au fost afectați de aceste inundații. Aș vrea să vorbesc de regiunea mea cu 5 milioane de locuitori, unde 500 de mii de oameni au fost afectați de inundații și 130 de put- uh, comune au fost afectate. 70, 7.000 de oameni au fost evacuați și 1.400 de kilometri pătrați au fost uh, inundați, au fost doi morți, spitalele au trebuit evacuate, infrastructura a fost afectată, companiile au fost uh, afectate. Așadar, e vorba de un adevărat dezastru. Europa trebuie să facă mai mult, Europa trebuie să mobilizeze fondul de solidaritate pentru a ajuta aceste regiuni și știm că dacă bugetul nu este aprobat, atunci fondurile nu vor fi eliberate, nu vor fi uh, cheltuite. Vorbim aici de nevoia unor uh, structuri de infrastructură uriașe, când de fapt noi ar trebui să investim mai mult în cercetare în legătură cu problema uh, climatului extrem și a uh, manifestărilor meteorologice extreme. Trebuie să investim în sisteme de avertizare timpurie și să investim mai mult în Uh, scheme de protecție a râurilor, pentru că aceste râuri au ajuns să pună în pericol viața și sănătatea cetățenilor noștri. Sper că măcar odată Europa va veni cu un răspuns și își va face vocea auzită, ca să nu mai fie așa îndepărtată de cetățeni și să arate că poate fi apropiată de cetățeni. Președintele, mulțumesc, mulțumesc, doamnă. Suntem la finalul dezbaterii pe acest subiect, o dezbatere scurtă privind uh, inundațiile din Europa, care au avut loc în Europa anul acesta,